Good afternoon. Bună ziua. Scuze. Încep tu, încep. Uh, vă rog să luați loc, vă rog, uh, ca să ne putem începe reuniunea. Bine ați revenit la Parlament după vacanța de vară. Avem foarte mult de lucru nu în această întâlnire a comisiei, unde avem o agendă destul de relaxată, din fericire, dar trebuie să ne apucăm de lucru. În primul rând, să socotesc că agenda este adoptată, corect? Da, văd că nimeni nu are nicio obiecție și de asemenea procesul verbal al întâlnirilor precedente. Mulțumesc! Acum am de făcut uh, câteva anunțuri. Primul este despre o reglementare la Comisie privind standardul tehnic de reglementare care vine în completarea directivei 1436. Acestea se bazează pe directiva Comisiei privind accesul la activitățile uh, instituțiilor de credit și investitor prudențiale, în special articolul 3 din articolul 147, articolul 35.5 și articolul 36.5 și articolul 39 pentru și în concordanță cu uh, acordul nou, Parlamentul poate obiecta împotriva uh, actului delegat și termenul limită. Noi am cerut uh, o extindere a acestui termen limită până la 21 octombrie. Deci, o nouă decizie pe care am luat-o la întâlnirea coordonatorilor privind actele delegate Uh, vom, uh, vom discuta acest lucru și la întâlnirea din 21-22 septembrie și 23 septembrie va fi termenul limită pentru orice propunere din partea raportorilor sau a membrilor privind uh, respingerea unor asemenea acte delegate care a fost deja împărțită membrilor. Apoi trec la o actualizare în privința dialogului economic la întâlnirea din 22 iulie Doamna Albuquerque, ministrul de finanțe al Portugaliei, a fost de acord să participe la dialogul economic care va avea loc la comisia noastră pe 2 decembrie și în ceea ce privește Franța, după anularea precedentelor dialoguri economice, suntem acum în contact cu ministrul de finanțe francez și uh, lucrăm pentru a organiza în această toamnă dialogul economic cu Franța, dar deocamdată nu a fost stabilită niciodată. În cele din urmă, Aș dori să informez pe membrii că coordonatorii s-au pus de acord și asupra faptului că această comisie va continua să lucreze la lucrurile care nu au fost încă încheiate și am informat, i-am informat uh, pe președinți și de asemenea la întâlnirea noastră din iulie cu coordonatorii ne-am pus de acord asupra uh, următoarei uh, împărțiri de dosare între grupurile politice, uh, Fondul Monetar, uh, uh Grupul Social Democrat, uh, Benchmarks ALDE, uh, raportul transparență și uh, securitatea tranzacțiilor S&D, măsuri structurale și îmbunătățirea rezilienței la Partidul Popular, activitatea și supervizarea instituțiilor pentru uh, pensie pe tot Partidul Popular European, statistica uh, în privința bilanțurilor de, plete și, de plăți și servicii internaționale de creditare grupul verzilor, reglementările Consiliului privind puterile grupului ICR, recomandări pentru reglementările Consiliului privind colecția de informații statistice ă, de Banca Centrală Europeană președinția, ă, bugetul general pentru 2015 ALDE, resursele FTT ALDE, întâlnirea la vârf pentru creștere și, uh, și ocupare, amendament, amendarea directivei uh, 367 privind încurajarea pe termen lung și angajărilor pe termen lung și, uh, de asemenea SND, Semestrul European pentru Coordonarea Politicilor pe 2014, al de raportul anual al Băncii Centrale Europene, Grupul Populare, raportul anual EIP, uh, Grupul Verzilor, raportul anual privind concurența 2014 ECR și raportul privind impozitarea uh, SND pentru uh, revizuirea uh, guvernanței, tot SNI, și, de asemenea, pe ultimul punct, va fi între coordonator și președinție. Nu există un raport în această privință momentan. Asta ar fi cam tot, cred. Și putem trece la punctul 4 de pe agenda, care este dezbaterea privind uh, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2015. Raportorul nostru raportul este domnul uh, Nistor Valț, colegul nostru, și îi voi da cuvântul. Îmi cer scuze, domnule președinte. În numele domnului Thorvalds voi vorbi eu. Domnul Thorvalds nu poate veni în această după-amiază pentru că trebuie să prezinte un raport uh, și în principala sa comisie, Comisia de Buget, deci voi vorbi în numele lui foarte pe scurt. În primul rând, raportorul ar dori să reamintească că Parlamentul European a susținut din plin crearea unei autorități de supervizare europene și crede că Uniunea trebuie să îmbunătățească supervizarea la nivel unional. De aceea este foarte încântat să vadă că cele mai multe grupuri politice împărtășesc această preocupare privind uh, propunerea Comisiei, ceea ce înseamnă că uh, că cele trei autorități vor registra o scădere a uh, plăților față de bugetul din 2013. Este de părere că autoritățile sunt un punct fundamental al unei piețe funcționale în Uniune și că sunt deosebite de importante și pentru a garanta uh, recuperarea economică și de asemenea crearea de locuri de muncă în Europa, precum și pentru prevenirea unor viitoare crize în sectorul financiar. Raportorul și-a exprimat speranța că putem reveni la un buget așa cum a fost propus de autorități în urma votului de astăzi. Apoi punctul privind aranjamentele financiare este de părere că actualele aranjamente financiare sunt bazate pe un sistem financiar mixt care este inflexibil și care creează multe probleme administrative și ar putea fi și o ă, amenințare ă, la adresa independenței. De aceea Uh, susține un nou sistem financiar începând cu 2017, a fost propunerea Comisiei, care să se bazeze doar pe introducerea de taxe de către participanții la piață sau combinat pe o combinație între taxe și finanțări fundamentale de la o linie unică bugetară. Și de asemenea, raportorul ar dori să le mulțumească și celorlalți raportori pentru munca lor foarte constructivă uh, și contribuția lor la acest raport. Mulțumesc mult! Bun, acum le dăm cuvântul doamnei Ivana Maletici, raportul din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc, dragi colegi. Scopul nostru este să reținem toate constrângerile bugetare pentru a susține activitățile care vor duce la uh, dezvoltarea ulterioară și la punerea în aplicare în domeniul uh, Uniunii Monetare uh, a strategiei 2020 și așa mai departe și raportorul a subliniat deja importanța trei agenții. Aș dori doar să vă atrag atenția ă, asupra problemelor pe care le avem ă, în privința bugetului celor trei agenții. Am dori să sprijinim un buget mai ridicat pentru ele și ă, să ne referim la amendamentele 6, 27, 6 și 629, pentru că votul pozitiv în favoarea acestor amendamente înseamnă un vot pozitiv și pentru 7, 0, 8 și 9 suma propusă în primele trei amendamente pe care le-am menționat, deci 6, 7, 2, 7, 2, 8 și 2, 9, este mai mare decât suma din 6, 7, 0, 7, 0, 8 și 0, 9, pentru că ne-am dat seama, comunicând cu agențiile, că din cauza unor creșteri de personal semnificative vor trebui să raționalizeze alte aspecte bugetare uh, și nu va mai rămâne loc pentru alte formări, educație, analize și cercetări de care au nevoie pentru a funcționa mai bine. Și agențiile au cerut o sporire bugetară doar pentru că au mai mult personal, dar noi suntem de părere că este foarte important să investim în calitatea lor și nu doar în cantitatea lor, și de aceea vă solicităm să sprijiniți uh, o sporire, o mărire a bugetului pentru agenție. Și apoi cred că este important să subliniem și un al doilea amendament 6715 referitor la bugetul de comunicare, propunerea noastră fiind să votăm împotriva rezervării fondurilor și avem două motive pentru acest lucru. În primul rând, avem nevoie de o punere în aplicare rapidă la nivelul comisiei și rezervând bugetul, comisia nu poate să-și asume noi angajamente și tot procesul este încetinit. Și al doilea motiv se leagă de uh, relația între Parlament și Comisie. Suntem de părere că dacă avem îndoieli privind funcționarea corectă, este mult mai bine ca prim pas să avem audieri în Parlament și să cerem uh, rapoarte și prezentări ale activităților desfășurate și apoi, dacă nu suntem mulțumiți cu munca depusă de Comisie, atunci putem folosi rezerva ca pe un instrument uh, pentru a da un impuls comisiei să lucreze, dar să începem cu rezervarea fondurilor fără o comunicare corectă nu este un semnal bun. De aceea v-aș ruga să votați împotriva acestui lucru. Și în cele din urmă, permiteți-mi să vă explic de ce introducem amendamentele orale. Amendamentul 1, am dorit să introducem amendamentele orale uh, am dorit să adăugăm expresia dacă este dovedit de evaluarea comisiei. Și prin această formulă am dorit să evităm definirea unor soluții în avans, soluții pentru a, a, sistemul de finanțare a agențiilor, de vreme ce acest lucru trebuie bazat pe o evaluare serioasă și o analiză a impactului, care încă lipsesc și acestea sunt de asemenea redactate în raportul Comisiei privind cele trei agenții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Acum Olel Dixon, SND. Trebuie să vă spun că a fost un proces foarte constructiv. Deși a trebuit să lucrăm foarte repede, de fiecare dată trebuie să vă spun că s-au configurat foarte bine propunerile de amendamente de fiecare dată. Avem o părere pozitivă. Noi credem că transmitem un semnal pozitiv acum. Nu trebuie să se ceară o reducere a bugetului. Aceast, aceste agenții au o sarcină de lucru care a tot crescut de când au fost înființate. Mai mult, de fiecare dată sunt supuse la presiuni crescute. Și singurul lucru logic ar fi să li se crească finanțarea pentru uh, a-și îmbunătăți activitatea. Deci nu ar fi bine pentru activitatea lor și pentru stabilitatea lor să li se reducă bugetul. Dacă vedem care este nivelul general uh, bugetar, dacă îl comparăm cu nevoia de resurse, ne dăm seama că nu avem uh, decât o cale și anume să ne opunem reducerilor bugetare. Cifrele pe care le prezintă agențiile, le cer agențiile, sunt rezonabile, sunt absolut uh, normale pentru a-și putea duce la bun sfârșit uh, activitatea. Trebuie să garantăm cel puțin același uh, nivel uh, care, de calitate, de finanțare, care să le permită să funcționeze. Modelul de finanțare um, acestor agenții trebuie văzut uh, dintr-o perspectivă pe termen mai lung. Autoritățile de control și supraveghere au nevoie de autonomia lor. Deci până acum sistemul lor de finanțare e oarecum îndoielnic, dat fiind că autoritățile naționale Uh, le finanțează. Deci aceste agenții sunt practic uh, dependente direct de resursele care vin din partea agențiilor naționale. Asta așa se întâmplă acum, însă finanțarea lor ar trebui să fie independentă, complet independentă. Deci actualul compromis e o cale bună. Deci noi ne-am pune din partea comisiei un model care să Uh, nu implice nicio intervenție externă în ceea ce privește finanțarea. Deci doar așa putem asigura buna lor funcționare, printr-o reformare a finanțării. În ceea ce privește domeniul fiscal, în vederea campaniei din 2020, deci tot ce ține de asta e prioritar și frauda fiscală trebuie combătută, să nivelul actual de finanțare este inacceptabilă. Uitați-vă și la statistici. Munca acestor agenții este uh, foarte importantă, însă sistemul actual nu e viabil. Le mulțumesc de asemenea tuturor care au participat la acest proces și mai târziu vă voi uh, exprima, explica poziția mea. Mulțumesc, Cole. Acum Kay de la ECR. Um, foarte pe scurt. ECR-ul are, un, are o poziție clară. Noi nu vrem nicio creștere la bugetul general. Și e clar că o creștere într-o parte trebuie compensată în altă parte. Deci pentru noi e un principiu foarte simplu. Referitor la chestiuni specifice care țin de econ finanțarea autorității de supraveghere. Eu nu sunt de acord cu raportorul. Eu sugerez următorul lucru. Știm cu toții că atunci când am înființat uh, aceste autorități, am vrut să coordonăm autoritățile naționale, să avem o singură, um, un singur set de reguli această instituție nu, aceste instituții nu uh, ar trebui să se bucure de o finanțare suplimentară. E un cost pentru piața unică. Autoritățile naționale folosesc modele de plată naționale pentru finanțare. Deci de aceea eu și nici grupul meu nu are cum să sprijine acest compromis sau nici uh, Uh, ideea de a schimba modelul de finanțare al uh, autorității de supraveghere. Deci noi vrem să se mențină actualul model de finanțare. Mulțumim, Kay. Sven, din partea verzilor. Sunt puțin uimit. GUE cred că trebuie să ia cuvântul înaintea mea. Eu sunt politicos, deci le dau cuvântul. Domnul Viega de la GUE. Mă scuzați, m-am încurcat citind lista. În numele grupului GUE trebuie să vă spun că uh, nu avem comentarii, deoarece raportorul e absent, deci dau din nou cuvântul lui Sven. Nu mai am comentarii referitor la asta, spune domnul Gigol. Eu am vrut doar să fiu politicos. Foarte pe scurt. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului. Am ajuns la niște compromise, compromisuri bune în legătură cu principalele chestiuni. Dacă ați fost vreodată la aceste agenții, în Londra, la Paris, sau la Frankfurt, dacă comparați ce vedeți acolo cu ce am scris noi în legislație, vedeți că avem 402 acte delegate. Cum putem face asta cu niște resurse adecvate? Nu ai cum să faci legi după care să le tai acestor agenții resursele atât de Uh, necesare. Deci creșterea aceasta modestă e perfect legitimată. Și din punct de vedere economic, costurile sunt internalizate, așa cum se sugerează în compromis. Deci cei care... E legitim ceea ce se întâmplă. Costurile deci sunt uh, suportate și de la contribuabil. Și suntem de acord și cu amendamentele orale a PP-ului de a nu Uh, avea uh, o atitudine negativă față de orice altă modificare. Eu cred că de fiecare dată ar trebui să încercăm să economisim bani. Am discutat mult despre EFRAC și despre standardele europene. Acolo am uh, propus să nu să se oprească creșterea propusă, și am discutat foarte mult cu ei uh, la, pe baza raportului domnului Stolojan, care încă nu e încheiat oricum, și rezultatul e ca ei să-și uh, reducă cumva sfera de acțiune, însă iată că li s-a crescut bugetul și noi nu înțelegem asta. Din păcate, raportorul uh, liberal nu a fost de acord să reducem bugetul aici, însă ne mai gândim ce se va întâmpla cu această reducere modest. În general, ne mulțumește ce s-a făcut. În numele IFTD, Marco Vali are cuvântul. Yes, it is possible. Da, e posibil. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc raportorului pentru acest document care arată clar încotro se îndreaptă intențiile Comisiei Europene și anume să reglementeze Londra și The City of London, uh, The City of London, principala piață financiară europeană, unde sunt atât de multe locuri de muncă. Ne opunem. În primul rând, noi nu vrem ca autoritățile de reglementare să se extindă și mai mult decât era mandatul lor uh, inițial nu înțeleg cum raportorul sugerează că se va reglementa și mai mult sectorul serviciilor financiare în următorii ani și, prin urmare, e nevoie de competențe sporite și de personal sporit. E direcția greșită. Eu cred că ar trebui să reducem mărimea acestor instituții și să reducem nivelul de reglementare pentru a ne asigura că întreprinderile pot uh, să-și crească activitatea. Un al doilea motiv pentru care ne opunem. Se cere ca participanții pe piață să plătească, practic, costurile. E o impozitare pe ușa din spate pe care o hotărăște instituții, pe care o hotărăște o, hot, instituții, o hotărăsc instituțiile europene. E greșit. Guvernele nu au hotărât așa ceva și nici cetățenii. Ar fi practic o dublă impozitare pentru cetățenii care își plătesc deja dările la ei în sal, în țară, cum ar fi în Marea Britanie, la autoritatea noastră uh, pentru impozite. Deci nu ar însemna că ar plăti mai puțin. Uh, dacă plătești pentru reglementare la nivel comunitar, ar plăti mai puțin pentru cea britanică. Nu e adevărat. Rezultatele pe termen lung ar fi negative. De ce să-și plătească propria reglementare serviciile financiare? Nu înțeleg asta. S-a mai spus asta aici. Prin asta nu extindem decât un principiu îngrijorător – Sugerăm cumva ca și în alte comisii parlamentare, de exemplu ca cei de la pescuit, acolo, de exemplu, industria de pescuit ar trebui să plătească propria reglementare sau cei din uh, industria auto din Germania ar trebui să plătească Uniunea Europeană pentru uh, reglementările care îi privesc. E greșit din principiu, e ceva ce contravine tratatelor și de aceea ne vom opune unei astfel de sugestii. Mulțumesc! Am mai cerut cuvântul domnul Balțe. Burhard Balțe. Că... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deja la ultima ședință dinaintea vacanței de vară am vorbit atunci când discutam despre 2015 și am criticat mai ales Um, în ceea ce privește autoritățile de supervizare europene. Din punctul meu de vedere, propunerea nu este suficientă și uh, nu este nici orientat spre viitor. Așa numitele, uh, așa numitele New Task Authority trebuie să se materializeze prin niște fapte. Uh, ceea ce înseamnă că uh, au nevoie de mijloace pentru a-și îndeplini noile sarcine și, de asemenea, pentru a avea o calitate mai bună a membrilor. De aceea, grupul nostru politic uh, va milita în această direcție și pentru noi este un punct deosebit de important. Uh, reducerea bugetului de comunicare propusă noi eh, de la Partidul Popular European nu o vom susține. Este vorba despre bugetul de comunicare al eh, Comisiei privind Uniunea Monetară Europeană și eh, moneda euro. Din punctul nostru de vedere este important ca acum Comisia să aibă control asupra reformelor și politicilor de creștere și să fie cât mai bine informată. În cele din urmă, sunt de acord că uh, proiectele vor fi evaluate din nou de comisie și din punctul meu de vedere acest lucru ar trebui să fie o premisă uh, este vorba despre proiectele pilot și cred că înainte să le transformăm în așa numitele preparatory actions trebuie să le evaluăm. Și este bine că avem uh, o categorie destul de variată de persoane implicate și cred că ar trebui menționat și cred că e laudabil uh, că acum uh, în Parlamentul European uh, se va, s-a creat uh, un serviciu independent de cercetare și de studiu. Cred că pe baza acestuia putem construi mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, Nina Gil. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să le mulțumesc raportorilor și raportorilor de număr pentru munca pe care au depus-o în vacanța de vară. Și și eu vreau să mă concentrez asupra autorităților de supervizare. Recunosc că sunt importante, sunt instituții deosebit de importante și care au fost înființate acum 2 sau 3 ani și bugetele sunt formate din contribuții care vin de la autoritățile naționale competente, 60% și 40% din bugetul Uniunii Europene. Sunt conștient că există foarte multe noi domenii de legislație care, și lucruri care trebuie adoptate, astfel crescându-se portofoliul acestor autorități. Cu toate acestea, aș dori să spun că țin cont de faptul că instituțiile sunt mai degrabă noi și nu au reușit să-și utilizeze bugetele până acum. Nu credeți că este prematur să le dăm o asemenea sporire a bugetului acum? Uh, Aș, aș eu să-i întreb pe raportor care era rațiunea în spatele acestei creșteri a bugetului, mai ales în cont de faptul că în timpul verii Comisia Europeană pe 8 august a spus că s-a angajat să uh, înceapă munca de pregătire pentru a îmbunătăți aranjamente de finanțare. Deci ar putea să-și ducă la capăt mandatul și ținând cont de constrângerile bugetare, mi se pare că este normal să așteptăm înainte de a lua această decizie politică. Ca membru al Comisiei de Buget timp de 8 ani știu foarte bine că nu vor avea o privire blândă față de noi dacă vom da o creștere pe baza propunerii Comisiei și este foarte dificil pentru ei să susțină acest lucru și să uh, rog această comisie să-și aibă un grad de credibilitate și să discute cu colegii noștri de la Comisia de Buget pentru că alf, alte inițiative, cum ar fi proiectele pilot, să poată fi susținute. Deci am o mare rezervă în privința abordării noastre și parțial pentru că am fost în lumea afacerilor. Dacă există o nouă instituție care nu a reușit să atragă experții tehnici necesari, ați spune dați-le mai mulți bani, nu căutați alte opțiune care ar putea veni de la organizațiile naționale? Uh, și ocupați-vă cu probleme pe care le au deja. Și aș dori de asemenea să întreb Comisia dacă este aici, care este poziția ei în acest moment, ținând cont de faptul că au văzut raportul și că uh, acum doar câteva săptămâni au făcut o afirmație și au schimbat oare poziția de atunci, din momentul în care au propus bugetul. Mulțumesc! Mulțumesc, Fener Langen! Mulțumesc foarte mult! Colegul Burkhard Valț a spus deja că de ani de zile ne străduim să dezvoltăm propriile noastre capacități științifice pentru a avea niște valori obiective uh, uh, suntem pe calea cea bună, am creat un departament special, uh, noua perioadă legislativă, acest aparat va sta la dispoziția noastră în întregime. De aceea mă mir că uh, 67-13 uh, mai apare aici din nou. Adică anul trecut deja ne-am certat de mai multe ori asupra acestui amendament. Este vorba despre finanțarea instituțională a um, organismelor de supervizare. A fost uh, creată cu uh, o majoritate ca proiect pilot pe o perioadă limitată, până în 2015, iar Comisia, în proiectul de buget, uh, a vorbit despre ultima rată pentru 2015. Mai mulți colegi, uh, printre care și pe Verzi, au uh, introdus acest amendament care spune că uh, vom spori mijloacele, adică plățile directe la 1,7 milioane, precum și împuternicirile și deci în baza acestui model, în loc să se termine proiectul pilot, uh, În 2015, 70,5% uh, vin din surse europene, din finanțare vin din sursele europene de buget, deși este o instituție uh, care are membri dintr-o singură tabără politică și care uh, în anumite situații care sunt menționate în raportul anual pe care îl avem în față au acționat în această direcție și deși motivație se spune uh, că uh, este vorba despre uh, terminarea unor uh, însărcinări din anii precedenți și pentru că totdeauna ne-am gândit că avem nevoie de propriile capacități și de aceea sunt împotriva uh, împotriva Finance Watch, împotriva care nu ofertă o ă, analiză obiectivă, ci un raport univoc. Am spus acest lucru deja și poate că nu voi câștiga la vot, dar voi ă, încerca, pentru că aici l-am pe fostul președinte Alain Lamazur al Comisiei de Buget, voi încerca să explic aceste argumente și la Comisia de Buget, pentru că Uh, facem economii în diferitele bugete, facem economii de sute de milioane și acum îi dăm unei instituții care a fost instituită ca proiect pilot o garanție de finanțare. Aceasta nu poate fi acceptabil din punctul meu de vedere. Mulțumesc, Natis Marias. Aș vrea să fac uh, um, comentarii numai în privința uh, amendamentului 6706. Conform uh, propunerii comisiei, finanțarea de aici uh, este redusă cu 99%, deși programul POSE pentru insulele G a fost un succes major. Și dacă ne uităm la uh, anul trecut, 2013, la uh, implementarea bugetului, ne spune aceasta că a fost o poveste de succes, o reușită au fost vorba despre 60, 16 milioane investite. Știu că acești bani sunt pur și simplu pierduți. Pe vremea când Comisia și Parlamentul au analizat măsurile care au afectat în mod negativ economia greacă cred că bazându-ne pe acestea trebuie să vedem un asemenea program care să-i se dea banii, pentru că acești bani uh, intenționează să ajute acele uh, insulițe, să le ajute în procesul de formare, să dea sprijin fermierilor în general și uh, producătorilor de produse animale. Vorbim de mii de insulițe din Marea Ege. Aceasta ar fi o garanție de viață pentru ele, dar trebuie să investim din nou banii important pentru aceste mici insule să aibă provizii de bază și comodități de bază și acest lucru ă, este și scopul acestei linii bugetare. Deci este o linie de supraviețuire pentru micile familii din EG care au probleme economice uriașe pricinuite de ă, troica și de programele ei. Perbaci Perez și apoi repede Marius Vendigo. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. O dezbatere care ne permite să vedem ce instrumente mă va de supraveghere pentru anul viitor. Pe lângă cele spuse de colegul Ole Ludvingson, aș vrea să vă spun că noi ne dorim ca bugetul acestor autorități de supraveghere să fie la înălțimea uh, sumelor, uh, de, la înălțimea nevoilor lor, nevoilor estimate direct de aceste agenții. Da, știu că uh, e nevoie de rigoare bugetară acum, însă în ceea ce privește aceste autorități de supervizare, știm de cât de mare nevoie avem de uh, niște agenții bine dotate cu mijloace umane uh, pentru a-și uh, duce la bun sfârșit uh, misiunea. Sunt niște autorități pe care noi, Parlamentul, am vrut să le consolidăm în mandatul anterior, deci nu a fost, nu există nicio ambiguitate în ceea ce privește sprijinul socialiștilor. TEFRAG nu e o autoritate de supervizare, e o structură care intervine în uh, normalizarea contabilă. Fostul președinte al BI a făcut un raport foarte documentat în legătură cu EFRAG și eu cred că ar trebui să facem așa cum ne-au uh, propus colegii verzi, anume să reducem finanțarea. În ceea ce privește Finance Watch. Un proiect pilot are menirea de a lansa un proces care ar dura. Deci niciodată nu am văzut să se propună un proiect pilot pentru a avea niște inițiative care să moară imediat după aia. Din potrivă, un proiect pilot are ca scop inițierea a ceva a, pentru a verifica fezabilitatea și eficacitatea și pentru, event, pentru ca acel lucru eventual să devină permanent sau generalizat. Ca membră oarecum fondatoare a Finance Watch, nu am cum să fiu cu ceea ce spune domnul uh, Langen în legătură cu această structură. Cu toții ne îngrijorăm în legătură cu organizațiile non-guvernamentale, cu toți cei care nu fac parte din lumea finanței reprezentate la cel mai nivel internațional. Deci e important ca și toți ceilalți să fie ascultați pentru ca noi să hotărâm în cunoștință de cauză. Sven. Vreau să spun doar foarte pe scurt că în privința Finance Watch uh, deja uh, discuția uh, devine o tradiție, dar motivul esențial nu este că vrem să creăm un actor total neutru, dar ci ca 3 milioane de euro din partea financiară sunt investite pentru lobby și această organizație și de aceasta a fost sprijinit uh, este o mică corectură a acestei greșeli. Parlamentul își creează proprii resurse și este foarte corect, dar asta nu înlocuiește o asemenea organizație și în acest sens aș vrea să spun că în cele din urmă Comisia uh, a dat un rating A pentru această propunere și ar fi deci foarte păcat uh, ca uh, comisia care își dorește uh, de asemenea această consfătuire să-i se ia mijloacele, așa cum s-a propus mai devreme. Mulțumesc, acum îi dau cuvântul, dau cuvântul comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte acum referitor la autoritatea de supraveghere. Comisia, bineînțeles, e de acord cu ceea ce au spus mulți deputați. Joacă un rol esențial. De aceea e nevoie de o finanțare corectă. După cum știți, propunerea Comisiei pentru anul acesta se bazează pe um, prevederile din cadrul financiar multianual. Am discutat asta în iulie anul trecut. Totuși, vedem că în această comisie se sprijină ideea de a crește resursele și pentru bugetul de pe 2015 e clar că vor exista repercursiuni și în restul bugetului. În ceea ce privește viitoarea finanțare a autorităților de supervizare, e ceva, ceva ce s-a menționat, se va face o revizuire, va fi publicată curând aceasta de către Comisie, iar Comisia Europeană va examina aranjamentele de finanțare pentru ca această autoritate să-și uh, îndeplinească model, um, misiunea. E clar că unele argumente aduse astăzi aici uh, vor trebui avute în vedere atunci când vom stabili pe viitor finanțarea, cum ar fi faptul că are un rol de reglementare, însă în ceea ce privește ESMA are și rol de uh, supraveghere, există și finanțare din partea industriei. Uh, Însă toate acestea trebuie analizate uh, mult mai bine. În legătură cu EFRAG și în legătură cu propunerea de a reduce bugetul sub ceea ce propune Comisia. Noul statut al EFRAG a fost adoptat în iunie anul acesta și va intra în vigoare pe 31 octombrie. Asta înseamnă că s-au făcut multe progrese anul acesta și acum trebuie să ne asigurăm că EFRAG are mijloacele de a-și implementa noul statut așa cum trebuie. E drept că, de o parte, raportul domnului Meștat recomanda ca EFRAG să se concentreze doar pe Um, activitățile sale centrale și să nu se mai ocupe de IMM-uri, de exemplu, însă s-au propus și alte um, sarcini suplimentare. Se recomandă consolidarea structurii de guvernanță, de asemenea, pe mai multe căi. EFRAG acum trebuie să evalueze toate aspectele legate de standardele contabile – deci e nevoie de mai multe teste pe teren pentru a face asta. Va exista și un nou președinte care ar fi plătit de frag. Înainte nu exista așa ceva. Există și un consiliu de conducere care se va întâlni de 10 ori pe an în loc de 9. E nevoie și de personal, bineînțeles. Și de asemenea, o instituție care va trebui să poată fi trasă la răspundere de către um, opinia publică și Parlamentul și Consiliul, Consiliul vor trebui să îi ceară explicații aceste instituții. De aceea sunt uh, aceste sarcini noi care trebuie finanțate cumva. Există de asemenea și alte domenii în care EFRAG încă nu a putut să crească, cum ar fi dezvoltarea de legături cu universitățile, stimularea cercetării la nivel universitar, de asemenea să promoveze învățământul nu prin organizarea directă a acestuia. Deci s-au făcut um, progrese în ceea ce primește implementarea recomandărilor, însă, deși există recomandarea de a se Uh, concentra doar pe ceea ce ține de normele contabile internaționale, există, după cum spuneam, noi sarcini uh, suplimentare și noi, Comisia Europeană, credem că EFRAG are nevoie de resursele necesare pentru a-și asuma toate aceste sarcini. Vă mulțumesc! Un scurs răspuns acum din partea raportorului. Mulțumesc! După a trebuit să merg și la o altă comisie. Nu cred că uh, ar fi prudent din partea mea să fac comentarii în legătură cu discuția la care n-am asistat. Am încredere de plină în colegul de Bacăr pentru tot ceea ce a spus aici. Și din câte am aflat, discuția a fost foarte mulțumitoare. Vă mulțumesc, vom vota mai târziu, după următorul punct de pe ordinea de zi, deci peste vreo 30 de minute, presupun. Acum putem trece la punctul 5, semestrul uh, uh, european, implementarea actelor delegate. Acum, raportor este domnul de Bacar Celor care se întorc în acest nou mandat, le spun că iată o luăm de la capăt. E o discuție pe care am avut-o de foarte multe ori. Deși cred că e un document foarte important pentru noi, eu cred că e important să vedem că e important să discutăm între noi, între diferitele grupuri politice. Raportul meu are mai multe aspecte de care se ocupă și Comisia Europeană. Am încercat să menținem ordinea discuțiilor conform a ceea ce am stabilit anterior aici când am vorbit despre semestrul european. Nu voi discuta pe larg raportul, toți îl puteți citi, ci vreau doar să subliniez unele lucruri. În primul rând, cred că e foarte important să înțelegem că în ultimii ani într-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere financiar și economic, acest Parlament împreună cu statele membre a hotărât să lanseze un proces de guvernanță economică. Eu cred că aceste reguli trebuie respectate. Deși unor state le e greu, le e greu să-și echilibreze bugetul din cauza politicilor de austeritate, eu cred că e menționat e important să menționăm faptul că trebuie să menținem această atitudine. În al doilea rând, acest acord de guvernanță economică a fost încheiat împreună cu statele membre. Și după părerea mea, așa cum arăt foarte clar în raport, statele membre ar trebui să se implice mult mai mult, să arate că ele au stabilit asta. Una e să spui da la Consiliu să adopți regulamentele și după 2-3 ani să ajungi la concluzia că totuși nu e așa de ușor să faci asta, trebuie plătit un preț politic și după aceea să-ți dai seama că doar 10% din, din reguli au fost implementate, în legătură cu 40% nici măcar nu s-a făcut nimic. Deci mai multă implicare din partea statelor membre. În ziua de astăzi se discută mult despre șomaj, mai ales cel în rândul tinerilor și cred că ar trebui să menționăm specific aici faptul că e nevoie de ca șomajul, șomajul în rândul tinerilor trebuie să fie o prioritate pentru Parlament. Cum putem soluționa această problemă? Întâi, începem printr-o dezbatere politică și în trecut am discutat despre asta. Soluția pe care o propun eu aici în raport are trei uh, părți. În primul rând, să fim de acord cu cadrul de guvernanță economică stabilit. Pentru a avea o, un echilibru bugetar, pentru a putea crește pe termen lung. În al doilea rând, să ne ocupăm de stabilitatea financiară. Ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni în Portugalia? Sectorul bancar încă nu se a află mm, într-o situație uh, de siguranță. E nevoie în continuare de supraveghere, de mm, construirea guvernanței în acest domeniu pentru a avea stabilitate financiară. Și un alt exemplu legat de creștere. Finanțarea IMM-urilor. Nici aici nivelul de finanțare nu e cel uh, dorit. Și o a treia parte se referă la investiții investiții, însă într-un cadru politic sănătos. Nu bani doar de dragul cheltuitului, ci bani care să fie cheltuiți acolo unde trebuie. Pentru învățământ, pentru sănătate, pentru cercetare și dezvoltare, pentru a putea dezvolta aceste uh, sectoare. Dar mai ales uh, printr-o colaborare cu sectorul privat. În ziua de astăzi, sectorul privat e și el foarte îndotorat și de aceea nu se implică pe cât de mult uh, ne-am dorit. Acestea sunt cele trei fațete importante care împreună pot alcătui o bază solidă de uh, construirea acestui proces și de crearea creșterii economice și de soluționarea șomajului. Un alt, un alt punct pe care îl uh, arăt în raport este uh, răspunderea democratică. Deci nu se dă socoteală pentru ce se face. De aceea eu vin cu niște recomandări clare pentru a putea avea un nivel de răspundere mult mai ridicat. Bun, dragi colegi, aștept uh, întrebările dumneavoastră, aștept discuțiile cu colegii raportori din umbră. Vă mulțumesc acum. Mulțumesc. Raportorii începem cu Partidul Popular European, domnul Rozati. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe exprimându-mi recunoștința față de raportor pentru că a pregătit acest uh, raport extraordinar. Pot spune că împărtășesc cele mai multe puncte de vedere care au fost uh, exprimate în raport. Vreau să subliniez principalele puncte, cele pe care le socotesc cele mai importante în raport. Primul punct asupra căruia vreau să mă concentrez este că raportul face o bună evaluare a uh, stării uh, activității economice în zona euro în momentul de față, dar și în Uniunea Europeană în general și subliniază fragilitatea creșterii și numeroasele riscuri care ne așteaptă în privința asigurării unor rate sustenabile de creștere și pe viitor. Al doilea punct de vedere pe care îl împărtășesc și despre care cred că merită o atenție specială este importanța reformelor structurale subliniată de raportor pentru a face zona euro mai competitivă și în același timp pentru a asigura creșterea și crearea de locuri de muncă. Sunt absolut de acord cu punctul lui de vedere că reformele structurale nu sunt importante doar de dragul lor, pentru că bineînțeles că îmbunătățesc uh, Uh, potențialele rezultate, dar permit și neutralizarea sau diminuarea costului consolidării fiscale prin care un anumit număr de state uh, trec în acest moment. Deci, cu siguranță, această, uh, acest accent pus pe nevoia de accelerare și de punere în aplicare a reformelor structurale în conformitate cu uh, programul uh, exprimat în recomandările făcute de țările diferite este important. Al treilea punct uh, se leagă de recomandările acestea în sine și încă o dată există multe critici privind modul în care funcționează acest mecanism în Uniune în general și mai ales în zona euro. Și încă o dată sunt de acord, mă văd nevoit să fiu de acord cu opinia raportorului că avem o problemă serioasă uh, în privința punerii în aplicare a recomandărilor specifice ale țărilor, în primul rând. Sigur că putem discuta pe conținutul recomandărilor specifice ale țărilor și poate că putem face un efort ă, astfel încât să le facem mai echilibrate și poate să atingem mai multe aspecte și legate de termene limite, dar ideea este că nu sunt puse în aplicare la timp de anumite țări și există cifre în raport care arată că doar 10% din recomandările specifice ale anumitor țări au fost într-adevăr puse în aplicare, iar 40% au fost puse în aplicare parțial. Categoric acesta este un semnal că întregul proces nu funcționează cum ar trebui și cred că avem o problemă cu uh, apartenența acestor recomandări, recomandărilor pentru aceste țări și uh, lucrul subliniat de raportori este că ar trebui să găsim moduri de a uh, spori caracterul național uh, al, acestor, uh, al acestor recomandări. Și cred că este foarte important. Un alt punct uh, care, din punctul meu de vedere, este important și, uh, încă o dată, un punct pe care îl împărtășesc cu raportorul, se leagă de importanța investițiilor pe termen lung, mai ales a investițiilor în învățământ, cercetare, dezvoltare, inovație, economie de energie și așa mai departe pe, uh, în privința creșterii pe termen lung. Acesta este domeniul care a suferit uh, cel mai mult din cauza crizei financiare pentru că uh, este vorba despre investițiile sectorului public. Din cauza constrângerilor financiare, acestea sunt zonele care au primit mai puține finanțări în anii trecuți uh, și care au scăzut nivelul uh, investițiilor publice în aceste domenii cruciale, această scădere ducând la un potențial scăzut și la rezultate scăzute în privința uh, țărilor din zona euro și a ratelor de creștere. Un alt punct important este uh, ceva, un lucru pe care îl tot repetăm când discutăm despre proiectele viitoare de dezvoltare în Uniunea Europeană. Este vorba de nevoia de a pune la punct piața unică și aceasta este o problemă care tot revine, este mereu repetată în raport, dar, bineînțeles, este de mare importanță ca Comisia Europeană uh, să întărească, să accentueze presiunea pusă asupra statelor membre pentru ca acestea să ducă la îndeplinire ceea ce este menționat în tratate, să pună la punct această piață unică, mai ales în ceea ce privește serviciile, inclusiv serviciile financiare, dar și în alte domenii, cum ar fi accesul la capital și la surse de finanțare pentru micile afaceri și pentru IMM-uri. Și în cele din urmă, raportorul subliniază importanța uh, ulterioarei uh, Uniunii Bancare și spune că trebuie să continuăm cu stabilizarea fiscală și financiară. Este un proiect în desfășurare și încă încercăm să avem instituții funcționale în afară de mecanismele de supervizare, celelalte componente ale Uniunii Bancare sunt încă în durerile facerii. Acestea fiind spuse, și este clar că sunt de acord cu cele mai multe puncte de vedere exprimate în raport, am și câteva întrebări pe care vreau să le adresez raportorului. Prima întrebare este... Bun, sunt probleme minore, dar permiteți-mi să le menționez cu toate acestea. Prima întrebare... Vă rog să fiți rapid pentru că avem uh, puțin timp și apoi trebuie să votăm, trebuie să le dăm... Bun, mai dați un minut, credeți? Ok, în regulă. În ceea ce privește punctul numărul 5, sugerez să nu fim dogmatici. Există cazuri în care datoria publică este într-adevăr un motor al creșterii, deci aș spune mai degrabă îndatorarea accesivă, nu în generală. Iar la punctul 18 am îndoiel că statele membre uh, Uh, în conformitate cu tratatul pot fi uh, socotite responsabile și trase la răspundere în fața Parlamentului când vine vorba despre recomandările specifice făcute ale acelor țări. Într-o anumită măsură, cred că acest lucru nu uh, este consecvent cu tratatul, ci cred că postulatul de a avea o singură reprezentantul al zonei euro, un moment, pervanș. Um, un moment, te rog reprezentarea unică este importantă dacă avem posibilitatea să vorbim pe o singură voce, dacă aceasta ne lipsește, doar să avem un unic reprezentant este un fel de a pune căruța înaintea boilor. Și în cele din urmă sunt de acord că cea mai mare slăbiciune este nivelul scăzut al investițiilor private, dar l-aș încuraja pe raportor să spună ceva mai multe în această privință și poate am putea face și niște propuneri despre cum să creăm un climat mai bun pentru investițiile private și cum să le sporim pe acestea. Mulțumesc! S&D Mulțumim uh, din partea SND, domnul Zani. Mulțumesc foarte mult. Vorbim despre un raport foarte important, cred eu. E vorba despre semestrul european, care reprezintă un instrument foarte important al politicii economice și al armonizării bugetului. Un instrument uh, eficient, de asemenea. Îi mulțumesc domnului Dembacher pentru activitatea dumnealui. Suntem foarte mulțumiți să vedem că domnul raportor a menționat uh, cel puțin câteva uh, schimbări bune față de um, situația din uh, trecut. Socialiștii și democrații sunt încântați să vadă uh, Uh, în raport unele dintre prioritățile pe care le doreau și mă refer aici la lupta împotriva um, evaziunii și fraudei fiscale care sunt menționate la punctul 24, dar și accentul repetat uh, pe lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. De asemenea, consider că ar trebui să se menționeze lupta împotriva sărăciei în uh, Europa și să se evidențieze mai mult principiul solidarității. Acum, încă un exemplu uh, legat de acest raport este apărarea dreptului la liberă circulație în Uniunea Europeană și subliniază importanța Uniunii Bancare, consolidarea, aprofundarea acesteia și, de asemenea, raportul uh, mai menționează și um, consolidarea fiscală care să încurajeze și um, creșterea, lucru foarte bun. Însă mai avem și câteva probleme legate de acest raport și vom încerca să le rezolvăm prin amendamente. De exemplu, de exemplu noi am vrea să se reflecte aici câteva dintre um, concluziile Consiliului European de săptămâna trecută de exemplu, Consiliul European nu se mai uh, nu mai este de acord um, cu um, un punct de la, de la punctul 1 și anume că redresarea um, economiei este în curs de să se întâmple. Nu vreau să mă pronunț cu caracter definitiv, însă, pentru că, la fel ca și în februarie, ne declarăm uh, deschiși la compromis, însă sunt convins că vom ajunge la un numitor comun. Însă, ceea ce nu putem accepta este ca acest raport să facă um, apel la reforme structurale care nu sunt uh, durabile social punctele 19, de exemplu, menționează răspunderea um, companiilor. Um, acestea însă nu sunt uh, eficiente decât dacă sunt menționate în contextul unor uh, principii care să încurajeze creșterea. Însă e bine să vedem că la punctul 20 se menționează această consolidare fiscală care să încurajeze creșterea. Avem și câteva probleme legate de niște formulări uh, um, care ar putea să pună în pericol uh, stabilitatea socială. Cred că trebuie să le spunem uh, lucrurilor pe nume și să fim clari cu privire la poziția noastră. Însă, um, așa cum am spus, cred că vom putea ajunge la compromisuri care să îmbunătățească acest raport și mai mult. Mulțumim. Din partea ECR, um, domnul Terhol. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule raportor, dragi colegi, grupul ECR salută și privește cu interes acest raport al domnului De Bacăr, care um, reflectă destul de bine provocările de acum Însă mai sunt și câteva um, fragmente cu care nu sunt deloc de acord. Pot să spun că sunt de acord uh, în general cu raportul când vine vorba de Uh, temele generale economice. Raportorul insistă asupra faptului că nu există investiții private, ceea ce reprezintă un element esențial. Da, există investiții publice care sunt justificate, dar trebuie să se garanteze și investițiile private dacă vrem uh, să asigurăm competitivitatea Uniunii Europene și dacă vrem ca aceasta să iasă din criză. Acum voi reveni asupra faptului că uh, raportorul vorbește despre îndatorare, despre îndatorare uh, excesivă generală. Da, cu siguranță este vorba de o povară pentru generațiile de acum și din viitor. E adevărat, se menționează și um, um, șomajul în rândul tinerilor și uh, problema faptului că nu se creează locuri de muncă. Și este evident că nu se poate continua în același uh, fel. Trebuie să se lupte împotriva um, evaziunii și fraudei uh, fiscale și um, pentru simplificarea sistemului și um, e adevărat că e nevoie să se facă reforme structurale în anumite state membre, așa cum spune și raportul, și că trebuie să se pună accentul pe sectorul privat, pe o competitivitate mai mare și pe actorii de pe piață și uh, Uh, să se pună accentul pe finanțarea IMM-urilor. Însă, trebuie în același timp să se evite orice menționare a unei federalizări a Europei. Nu trebuie ca aceste discuții să fie uh, obligatorii pentru statele membre. Uh, a trebui să ne uh, limităm poate la recomandări, uh, la recomandări de tip OCD. Nu se poate ca astfel de indicații economice să vină din partea Comisiei. E vorba de niște opțiuni naționale. Așadar, acestea trebuie să fie asumate de uh, parlamentele naționale. Nu putem să ne supunem cu toții uh, Uh, bunului plac al Comisiei Europene. Reprezentanții naționali sunt cei care trebuie să ia deciziile uh, în ceea ce privește nevoile fiecărui stat în parte și, de asemenea, aceștia trebuie să se bucure și de sprijinul Uniunii Europene, dacă este cazul. Mulțumim. Acum, din partea GUE, domnul Papadimulis. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în numele Guengel și în numele raportorului noastre din umbră, Marisa Matias, care din cauza unor alte obligații nu poate să ia parte la reuniunea noastră de astăzi. Îmi pare foarte rău, însă eu nu voi fi de acord cu laudele pe care le-au exprimat uh, colegii, ceilalți colegi vis-a-vis -vis de acest raport. E un raport care încearcă să înfrumusețeze o realitate altfel stridentă nu, nu s-au făcut ajustări uh, um, bugetare prietenoase cu creșterea, să spunem așa, growth friendly. Ne confruntăm cu o recesiune, există riscul deflației, uh, Acum câteva zile, laureații premiilor um, Nobel, Nobel pentru economie s-au reunit, um, erau reprezentanți cu diferite orientări și cu toții s-au exprimat uh, în sensul criticării acestei abordări pe care domnul De Bacher o laudă, o susține. Care este această politică bugetară pe care uh, Um, uh, pe care s-o fi pus în, punere, s-o fi pus în aplicare în țara mea, Troica. Um, au fost, uh, au fost uh, niște estimări total greșite se așteptau niște cifre nerealiste. Se vorbea despre 14% șomaj și de fapt e vorba de 30%. Și toate acestea de ce? Ca datoria noastră să devină viabilă. Înainte de program, datoria noastră era la 120% și acum este la 175% din PIB. Și chiar um, se apropie de 180% îndatorarea, datoria țărilor din uh, sudul zonei euro, euro nu este una viabilă. Nu putem să avem uh, o Europă care să nu vină cu soluții pentru problema datoriei. În uh, raportul domnului de Bacăr se fac câteva mențiuni destul de bune, să spunem, uh, care se referă la lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor sau lupta împotriva evaziunii fiscale sau lupta împotriva sărăciei. Dar Ați, v-ați uitat pe ultimul, uh, cel de-al cincea raport cu privire la coeziune elaborat de comisie, ce ne spune că din 2009 până acum inegalitatea um, a crescut la toate nivelurile, a crescut um, șomajul, sărăcia de asemenea. Chiar președintele BCE, domnul Mario Draghi, în ultimul dintre în discursurile sale din ultima vreme a criticat această politică. A făcut-o bine, cu eleganță, cu curtoazie, așa cum fac adesea bancherii, însă nu a lăudat deloc politica europeană. Așadar, noi ne opunem filozofiei uh, acestui raport pentru că linia conductoare pe care o urmează este greșită. Spune că oricare ar fi problemele șomaj, uh, deflație, sărăcie și mai departe, uh, acestea sunt uh, cauzate de faptul că politica de austeritate nu este suficient de dură sau de strictă și că ar trebui să ne concentrăm um, pe faptul că ar trebui să există um, o deturnare către creștere mai degrabă. Nu este necesar să vă mai repet că ne opunem și vom veni cu amendamente. Mulțumim. Acum, în... And first I would like to thank my colleague Philippe uh, for his draft report and uh... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, îi mulțumesc colegului Filip uh, și cumva voi încerca să mă refer și la ce au spus antevorbitorii mei, pentru că există o serie de puncte din raport pe care le salutăm, dar uh, sunt câteva chestiuni esențiale unde avem păreri diferite și deja încep cu punctul 1 al raportului dumneavoastră, domnule Debacar, unde spuneți că redresarea economică în Europeană este pe cale să vină, ca și cum am fi pe cursul, pe drumul corect și dacă mergem în continuare pe el, totul va fi bine. Poate că ai spus, uh, Filip, că, a, uite, iată, uh, o luăm de la capăt, va trebui să mai facem încă un raport uh, cu privire la semestru. Păi poate că ar trebui să avem o altfel de discuții, cumva mai urgente, pentru că da, mi se pare că acest raport ne spune, da, că suntem pe drumul cel bun, trebuie să mai ajustăm un pic pe, pe aici, pe acolo și totul va fi bine dar cred că um, prin aceasta se face o subestimare cruntă a crizei în care ne găsim. Și cred că dacă ne uităm la tratat, la legislație, am putea să folosim mai multe um, politici pe baza specificațiilor și recomandărilor. E bine, cred că uh, trebuie să facem mai mult aici, nu doar să lăsăm lucrurile să meargă um, ca în mod normal. Așadar, vom veni cu niște sugestii de modificare aici. Și apoi, încă un punct, uh, spuneai, Filip, că vrei mai multe discuții fundamentale. Cred că trebuie să ne concentrăm mai bun pe aceste recomandări pe bază de politici. Cumva, raportul este prea general cu privire la aceste recomandări specifice pentru state, ca și cum acestea ar veni așa de sus, din senin și nu mai trebuie să mai fie discutate sau contestate. Dar cred că aici e loc de discuții, pentru că recomandările Comisiei uh, pentru fiecare stat în parte au o linie Uh, foarte clară și o, un, o orientare politică foarte clară. Și aici uh, a trebui să discutăm la punctul 15. E bine, nu cred că um, putem să vorbim despre toate recomandările, că acestea um, asigură funcționarea corespunzătoare pentru germania pentru țările de jos de exemplu nu există recomandări acestea ar fi esențiale dar comisia nu a venit cu așa ceva așadar cred că ar trebui să facem niște modificări aici. Și ajungem aici la cel de-al treilea punct, care se referă la răspunderea democratică, responsabilitatea democratică. Pentru că dacă ajungem la o discuție mai uh, amplă despre modul în care folosim uh, politicile, atunci trebuie să existe și răspundere democratică și mă bucur, Filip, că pui această problemă, dar cumva abordarea ta deocamdată este generală. Da, înțeleg că e un raport uh, inițial că ar trebui să se îmbunătățească lucrurile, dar poate că ar trebui să fim mai concret, să vedem și cum să facem acest lucru. Și ajung la punctul 4. Um, um, cumva raportul Troică din uh, semestrul uh, anterior ne-ar putea să ne dea o idee despre modul cum se reiterează recomandările și asta ar trebui să ne spună că nu se poate ca Comisia să facă lucrurile la fel. Și cred că și noi ar trebui să ne utilizăm, să folosim câteva dintre recomandările din trecut și aici. Al cincelea punct, um, câteva aspecte legate de lărgirea semestrului european. Tu menționezi câteva lucruri, dar am putea să mai uh, adăugăm lucruri legate de indicatori, cum ar fi um, uh, costurile unitare pe capital, și alte mm, aspecte la care noi n-ar trebui să rămânem în urmă. Bineînțeles, eh, eu vorbesc din partea verzilor, deci eh, trebuie să mai menționăm aici și câteva lucruri um, legate de mediu. Mai menționez niște politici de evaziune uh, Uh, fiscală iar eu în calitate de olandez uh, m aș bucura foarte mult să fim mai concreți aici pentru că dacă l ați ascultat pe emeta la conferința de presă când a vorbit despre evaziune fiscală și a menționat câteva țări n a menționat uh, țările în parte dar cred că pot să includ acolo și țările de jos împreună cu austria de exemplu și atunci trebuie să menționăm că aceste recomandări sunt cruciale când e vorba de evaziune fiscală. Din păcate, aceste recomandări nu au fost făcute pentru aceste uh, state deci cumva cred că și comisarul era uh, în uh, disonanță sau în decalaj cu situația actuală. Mulțumesc foarte mult. Thank you, Bas. Mulțumesc, Bas. FTN, am primit numele raportului din umbră? Da, vă rog. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Știu că este de acord uh, cei trei piloni, e greu să fii de acord cu ei, uh, vreți să sporiți uh, locurile de muncă și creșterea în Uniunea Europeană, dar sunt dificultăți financiare și nu există stabilitate financiară în sistemul bancar și ar trebui să ne gândim cum cheltuim pentru anumite aspecte cred că ați uh, luat aceste trei paragrafe din uh, manifestul UKIP, deci uh, sunt de acord, măcar în privința asta putem să fim de acord. Însă raportul dumneavoastră sunt probleme în sectoarele principale și mai ales în privința soluțiilor care sunt din punct de vedere economic catastrofale. Când vorbiți despre punctul 3, despre zona euro și riscurile zonei euro care fac uh, zona euro mai puțin interesantă pentru investiții, poate că uh, ați uitat o propoziție. Uh, este neatractiv și să fii membru al Uniunii Europene din cauza acestor lucruri. Al doilea lucru, Vorbiți despre analiza economică, dar este greșită. Spuneți că cea mai mare limitare este uh, nivelul scăzut al investițiilor private, dar soluția pe care o împingeți înainte este vorba despre mai mulți bani de la Uniunea Europeană, adică bani publici. Aceștia sunt bani publici. Uh, aceasta este o parte a problemei esențiale um, a politicilor macroeconomice care nu sunt conectate cu politicile fiscale ale statelor naționale. Și noi am spus mereu că doar la cel mai scăzut nivel, doar la nivelul statului național se pot, ne putem confrunta și putem rezolva problemele structurale. Și al treilea aspect este o propoziție foarte periculoasă aici și mă întreb dacă oamenii observă de clauza 8, pentru că atunci când spuneți uh, uh, Comisia va uh, vorbea des, va vorbi despre o reprezentare unică bazată pe articolul 138. Efectul acestui lucru este sfârșitul suveranității fiscale și economice al tuturor națiunilor din Uniunea Europeană. Deci, practic, treceți totul în sarcina Uniunii Europene și o luați de la statele naționale. Aceasta este intenția dumneavoastră. Dacă da, este o propoziție extrem de periculoasă. Mulțumesc. Mulțumesc. Am o solicitare de la domnul Monno. Mulțumesc, domnule președinte. Sub aparența acestor, um, în cadrul politicilor economice, acest semestru esențial este uh, un instrument foarte esențial uh, cu privire la uh, buget. În general, Patrioții sunt împotriva acestui semestru. Recomandările și propunerile și uh, îndemnurile care le se fac statelor membre sunt ceea ce citim în textele europene. Raportul uh, uh, domnului de Bacăr are o serie de aspecte absolut neverosimile. Suntem cu toții pentru ocuparea locurilor de muncă, de asemenea suntem cu toții pentru reforme structurale, dar uh, de ce uh, să um, împinge niște uși deschise. Sunt anumite lucruri uh, absolut eronate. La punctul 3 se spune că imigrația um, crește, um, duce la creștere economică, dar acest lucru nu se întâmplă. În Franța, imigrația este masivă, ar, ar însemna că ar trebui să fim într-o super creștere economică, ceea ce nu este evident cazul. Foarte, multă, mm, foarte puțin dintre imigranți lucrează în Franța. Și apoi, uh, în ceea ce privește um, um, acel TVA social, uh, nu văd cum acesta ar putea să uh, compenseze alte eșecuri sociale. De asemenea, um, ni se propune acum un guvern economic european în care statele ar avea un rol neînsemnat și profit de aceste dezbateri din cadrul Comisiei Bugete pentru a sublinia coerența Um, pe care Uniunea Europeană vrea să o dea uh, unor state, mai ales Franței, care este pusă sub supraveghere bugetară, asta în timp ce um, Uniunea Europeană are și ea o serie de angajamente nefinanțate și uh, ceea ce reprezintă o îndatorare um, consolidată și uh, este confruntată cu suspendarea plăților. Nu văd cum poate Uniunea Europeană să dea lecții. Mulțumesc. Acum am 8 vorbitori pe listă. 10 și deci două minute pentru fiecare vorbitor. Bun. Bun, în regulă, dacă preferați așa, da, e în regulă, putem să votăm acum și apoi uh, să încheiem discuțiile. Bun. Așa facem, trecem la vot. O să-l rog pe colegul meu uh, să uh, pregătească bilețele pentru vot. Dacă toată lumea este gata, putem face un test. V-aș ruga să votați acum. E un test. Test. Vă rog. The three, calling, three colleagues should vote. Okay. Trei colegi ar mai trebui să voteze. Bun, închidem votul. Zimon nu are biletul, trebuie să numărăm alții fără bilet de vot. Bun, în regulă. Votul este închis. Putem începe cu votul real. Votăm întâi amendamentele la buget. Încep cu amendamentul 6723. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 6715. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Poate mai verificăm o dată. Bun, votul este deschis. Un vot în plus de la popular. Bun, acum e în regulă, votul este închis. Respins și acesta ca și anterior. 6725, cine este pentru, cine este împotrivă, respins. 6722, cine este pentru, cine este împotrivă, respins. 6726, cine este pentru, cine este împotrivă, adoptat. 6706, cine este pentru, cine este împotrivă, respins. 6713, cine este pentru, cine este împotrivă, adoptat. 6716, cine este pentru, cine este împotrivă. Cred că trebuie să mai facem o verificare. 6716, votul este deschis. închis, adoptat. Am rânțat la 6703, 6727, cine este pentru, cine este împotrivă, respins. 6707, cine este pentru, cine este împotrivă, adoptat. 6728, cine este pentru, Cine este împotrivă? Respins. 6704. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Adoptat. 6, Trecem la 6729. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. 6709. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Adoptat. 6700. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Adoptat. 01 pentru. Împotrivă. Adoptat. 6702 pentru împotrivă, adoptat. 2, 4, pentru, împotrivă, respins, în regulă, o abținere, vreo abținere? 6-7-1-0 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 6717 pentru, împotrivă, se abține cineva, adoptat. 6718 pentru, împotrivă, abține, respins. 6719 pentru, împotrivă, abține, respins. 6720 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Aici nu avem vot. Niciun vot final. Bun, trecem la opinii. Am, amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri adoptat 2 pentru împotrivă abțineri respins 3 pentru împotrivă abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să facem o verificare la 6. este adoptat 26 pentru 24 împotriva. Amendamentul 7 pentru împotrivă abțineri adoptat 8 pentru împotrivă abțineri adoptat 9 pentru împotrivă abțineri adoptat, 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 18 pentru, împotrivă, abțineri,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 Cred că este respins. Avem uh, abțineri? Respins, da? 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27 pentru, împotrivă, Voi face o verificare la 27. Da, o verificare rapidă. În regulă. Este adoptat 28 pentru împotrivă abținere adoptat Acum, compromis amendamentul A cu un amendament oral. Prima parte. Votăm în privința amendamentului oral. Da. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Nu votăm partea a doua. 34 pentru împotrivă, abțineri, adoptat, 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 38 Trebuie să facem o verificare. 37. Verificăm 37. Bun, închidem. Adoptat. 38. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat 39 pentru împotrivă, cred că este respins, da, 40 pentru, împotrivă, Bun, verificăm 40. În regulă. Este adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum votăm textul amendat. Vot electronic, da. Votul este deschis. Și cred că putem să închidem votul. 41 pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri. Raportul este adoptat. Felicitări raportorului. Acum ne putem întoarce la concluzia dezbaterii noastre privind semestrul. Lista este aici. Două minute, o limită de două minute pentru fiecare intervenție, pentru fiecare vorbitor. Avem pentru început 10 vorbitori. Domnul Marias. Da Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mă refer la funcționarea instituțională a semestrului european pentru coordonarea politicilor economice. Eu cred că e o temă extrem de serioasă pentru țările, țările care aplică memorandumul și Grecia este afectată foarte mult. Deci aș vrea să știu ce fel de coordonare poate să existe și cum se pot respecta observațiile făcute în legătură cu competențele parlamentelor naționale – când îți este impus acest memorandum de către Troica, când uh, sunt uh, impuse anumite dispoziții privind impozitarea. Problema datoriei în Grecia nu e soluționată de când uh, a intervenit Troica. Datoria a ajuns la 120% din PIB, deci e complet Uh, crescută și avem de asemenea un număr extrem de mare de șomaj. Deci politicile troicăi clar au dat greș. Problema cu recomandările făcute din punctul de vedere al Greciei e că nu au avut niciun rost. Nici măcar nu se poate pune în practică în cazul Greciei uh, ceea ce e evident. Uh, nu putem nici măcar să se reducă impozitul la combustibilul folosit pentru încălzire. Luna trecută, iarna trecută, Grecia au suferit de frig din cauza asta. Eu am prezentat propunerea în Parlamentul Elen și a fost respinsă deoarece nu e inclusă în memorandum și pentru că Troica face doar ce are chef. Deci vorbim despre coordonarea politicilor economice, însă iată că nu e aplicabil, cel puțin în cazul Greciei. Very much. Mulțumesc foarte mult. Nu prea mai am voce, deci voi fi subțintă. Nu vreau să-mi încep cariera în această comisie parlamentară uh, fiind de acord cu verzii. E periculos ceea ce fac, însă mă gândeam Mm, spre deosebire de vers, că ar trebui totuși să vedem ce se întâmplă cu alineatul 1. Poate să fim puțin mai optimiști. Însă, în general, aș vrea să îl felicit pe domnul raportor, pe domnul De Bacher, pentru acest raport, mai ales pentru aliniatele 17 privind recomandările specifice țărilor. Spre deosebire de antevorbitorul meu, eu cred că aceste recomandări specifice țărilor sunt unul din singurele instrumente pe care le avem pentru a ne asigura că se fac reforme structurale. Și acestea sunt cuvintele cheie. Reforme structurale. Nu pentru că suntem uh, obsedați de reguli sau pentru că vrem neapărat să fim cei care au dreptate. Nu, avem nevoie de reforme structurale pentru a ne îmbunătăți competitivitatea. Dragi colegi, nimic din ceea ce discutăm noi aici, mâine sau la anul, nu avea niciun efect de durată fără niște efecte structurale. O mică întrebare, pe lângă sprijinul meu larg către raportor, în legătură cu punctul 24, unde raportorul susține faptul că trebuie stimulate statele membre să își simplifice sistemul de impozitare. Sunt de acord cu asta. Niște impozite mai scăzute asupra muncii, de exemplu, sunt utile, însă raportorul vorbește aici despre creșterea impozitării consumului în mod direct. Deci ce intenționați? E vorba de TVA aici. Consumul deja e foarte scăzut în Uniunea Europeană. Nu cred că are rost să-l reducem și mai mult. Deci aici eu am niște grijorări și aș vrea mai multe informații din partea dumneavoastră. Domnul uh, Sotirio Zar- Zaranopoulos are cuvântul acum. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Un comentariu în legătură cu procedura. Și asta se aplică și plenarei. Neafiliații nu au uh, alcătuit un grup politic, prin urmare, nimeni nu poate vorbi în numele neafiliaților. Spun asta deoarece cineva a spus la un moment dat că vorbește numele neafiliaților. E bine, aceste persoane vorbesc fiecare nume propriu. În ceea ce privește acest raport și situația din Grecia, putem constata ceva foarte important. Și anume că deși oarecum există oarecare redresare în urma acestei crize capitaliste atât de profunde, redresarea va fi superficială și inegală. Aceeași politică care ne-a dus la criză e aceeași politică pe care o folosește Uniunea Europeană pentru a depăși criza. Se bazează pe această dogmă pe care au, uh, și-au însușit-o multe instituții europene. Flexibilitate, da, în ciuda marilor presiuni ex- exercitate de opinia publică și mai ales totul într-un cadru de disciplină financiară. Și astfel am ajuns să avem 120 de milioane de cetățeni europeni care trăiesc sub pragul sărăciei și astfel am ajuns la milioane și milioane de șomeri. Continuă restructurările pe piața muncii. Salarii mai scăzute, securitatea socială e distrusă, se privatizează sistemul de sănătate, deci tot ceea ce are de a face cu viața lucrătorului se duce pe apa sâmbetei. Nu doar asta, se face de asemenea un apel către statele membre pentru ca acestea să fie mai exigente în ceea ce privește uh, opinia publică. Deci chiar dacă există proteste și demonstrații, aceste măsuri trebuie continuate. Ce se face până la urmă? Se scot bani din buzunarul lucrătorilor și se pun în buzunarul capitalului. Asta e politica Uniunii Europene. Ce se va întâmpla? Milioane de șomeri în plus vom avea, milioane de săraci ca să soluționăm lucrurile, această politică ar trebui să se schimbe complet radical. Doamna Pez, la PP. Először is szeretnék gratulálni a... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-l felicit pe raportor. Cred că structura raportului dumneavoastră este una excelentă. Am de făcut doar trei comentarii. În primul rând, când e vorba de consolidarea pieței interne în uh, cadrul semestrului european, Vreau să subliniez că este important ca piața unică să fie guvernată într-o manieră mai transparentă și mai omogenă, însă mm, normele noastre adesea sunt prea complicate. Așadar, aș dori să se pună accentul pe punerea în aplicare corectă. Apoi, în ceea ce privește finanțarea pentru IMM-uri, raportorul a menționat acest lucru și uh, cred că este o idee bună să se menționeze și alte surse. Apoi, în ceea ce privește recomandările specifice pentru state, sunt de acord mm, cu cei care spun că, da, într-adevăr, există multe critici și adesea aceste critici au fost foarte bine justificate și demonstrate cu fapte aș vrea să subliniez că ne va trebui mai multă cooperare pe conținut. Uh, asta și la nivel de Parlament European, cooperare și cu guvernele um, naționale, pentru ca aceste recomandări specifice pentru state să ducă într-adevăr la atingerea obiectivelor pentru care au fost create. Aș dori ca astfel de uh, recomandări să fie menționate în raport. Doamna Gilles, Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului. Proiectul de raport face un diagnostic corect pentru că indică slăbiciunile sistemului și problemele din zona euro, care se confruntă cu șomaj ridicat, naturare mare, probleme de competitivitate și riscul deflației. Nu sunt probleme noi și știm că e nevoie de măsuri urgente pentru că redresarea în zona euro este încă mult prea fragilă. Însă trebuie să, um, trebuie să acceptăm și faptul că um, unele rețete aplicate nu funcționează și măsurile de austeritate nu funcționează. Chiar și Mario Draghi a recunoscut acest lucru și că trebuie să se mai uh, flexibilizeze măsurile de austeritate. Acum, în ceea ce privește faptul că statele membre nu iau în serios aceste recomandări și că ar trebui să, facem, să facă mai mult, da, dar trebuie să uh, ne gândim și la faptul că mm, statele membre au diverse domenii pe care trebuie să le reformeze. Mm, abordarea este prea generală, lucrurile ar trebui să fie specificate mai bine pentru fiecare stat în uh, parte. De asemenea, aici nu se face referire la diferențele la nivel intern între diferitele regiuni ale statelor membre și cred că în viitor ar fi foarte interesant să examinăm și acest aspect. De asemenea, Cred că ar trebui să facem mai multe în ceea ce privește um, un plan de investiții pe care să vină um, Comisia, așa cum a anunțat uh, Juncker, cu 320 de miliarde, lucru care trebuie să adauge valoare și să fie vizibil, astfel încât să se recâștige o, măcar o parte din încrederea cetățenilor, pentru că în sudul Europei, în Spania, Grecia, Mm, Portugalia, eu am fost și în Italia de curând. Ei bine, pentru oamenii din aceste zone um, situația este foarte gravă la nivel de șomaj și la modul cum se descurcă oamenii. Și cred că ar fi util ca următoarea comisie să vină cu niște idei noi, proaspete și cu alte priorități pentru semestrul european și nu să continue neapărat aceleași linii și aceeași matrice de fiecare dată este absolut necesar ca zona euro să fie în aceeași ligă cu mulți dintre concurenții noștri comerciali. Mulțumim. Acum Pervanș Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Când despre raportul uh, domnului de Bacher, aș vrea să menționez trei puncte importante. În primul rând, cred că acest exercițiu al semestrului european în faza în care ne aflăm acum de examinare de către Parlamentul European, e bine, în această fază e bine să vedem cum uh, s-au um, aplicat prioritățile pentru 2014 și legat de acest lucru, schimbarea de context și evoluția situației uh, din uh, momentul în care s-a lansat semestrul european și momentul când examinăm noi, noi cum stau lucrurile, uh, trebuie să fie parte a reflexiei noastre. Ori eu sunt surprinsă să văd că în raportul colegului nostru vedem că, uh, da, a fost uh, e un proiect de uh, raport, dar nu am înțeles de la el că ar vrea să corecteze niște lucruri majore aici. Nu putem să scriem un astfel de raport fără să spunem vreun cuvânt despre situația economică a Uniunii Europene. Și asta nu pentru că um, statele din uh, zona euro um, au avut uh, un comportament uh, mai rău, decât celelalte. Nu din cauza să ne aflăm în situația de acum, ci pentru că um, există um, niște greșeli de estimare la nivelul zonei euro. Este vorba de o situație fragilă a statelor din zona euro și asta nu pentru că toate statele membre rămân uh, cu o cotă de triplu A, dar uh, au probleme de creștere. Dar asta nu pentru că ar fi elevi uh, neascultători, că nu ascultă și că nu au um, politicile adecvate. Bun, înțeleg că ar putea să existe o abordare ideologică aici, dar trebuie să fim serioși și atunci trebuie să ne dăm seama că s-a întâmplat ceva. Nu spun eu asta, nu socialiștii spun asta că am avertizat um, cu privire la anumite um, um, viziuni alternative cu privire la creștere pe care le-am le -am propus în momentul în care Comisia a venit cu inițiativele sale. E bine, se pare că diagnosticul nostru se uh, confirmă și anume că șomajul e mult prea mare, că nu se poate uh, susține astfel de situație și că nu s-a ajuns la creștere nu spun eu asta, chiar Jean-Claude Juncker spune că ne trebuie un plan de investiții și de asemenea Mario Draghi, uh, vă invit să-i citiți uh, discursul, spune și el că trebuie să facem ceva ca să se evite deflația ca să le asigurăm o regenerare a investițiilor. aceste lucruri nu figurează în acest raport și cred că în această fază a dezbaterii noastre trebuie să modificăm acest lucru. Domnul Zalba acum. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-l felicit pe raportor pentru că a făcut un raport uh, impecabil, un uh, raport de lăudat am avut uh, norocul să lucrez cu domnul De Bacăr în uh, raportul anterior, uh, ca raportor din umbră al dumnealui și trebuie să spun că și de data aceasta a, a pus accentul pe uh, ceea ce trebuia pe IMM-uri, uh, importanța lor în recuperarea economică și faptul că acestea trebuie să beneficieze de o finanțare um, conformă cu nevoile lor și cu situația lor și nu în conformitate cu localizarea lor. Mi se pare un raport echilibrat impecabil și dacă ar trebui și că, da, într-adevăr, ar trebui să fie adaptat la anumite uh, circunstanțe economice de acum, așa cum a spus și doamna Uh, Berez, uh, Aici trebuie să menționăm planul de investiții pe care l-a menționat domnul Juncker și de asemenea să se facă o trimitere așadar la acest raport. Așadar, vreau doar să îmi exprim sprijinul pentru domnul De backer și să-i spun că este la dispoziție um, dacă vrea să colaborăm în această sarcină dificilă de elaborare a raportului. Acum domnul Brian Hayes. Mulțumesc, domnule președinte Aș vrea să fiu și eu de acord cu alți colegi, să-l felicit pe domnul de Bacăr pentru acest raport. Cred că are o pondere bună și trebuie să fie luat în serios. Câteva observații. Unul dintre indicatorii unei economii uh, ar fi uh, șomajul și altul ar fi creșterea PIB-ului. Și la aceste capitole, la ambele, noi uh, în zona Um, euro nu ne-am descurcat prea bine comparativ cu um, Regatul Unit sau cu Statele Unite. Șomajul este de două ori mai mare, iar um, creșterea economică este mai puțin de jumătate decât aceste două puncte de referință, Statele Unite și Regatul Unit. Așadar, trebuie să ne asigurăm până la urmă că programul acesta trebuie să fie aplicat în întreținere. Ne trebuie o supraveghere. Supravegherea este importantă pentru toate statele, indiferent de mărimea lor. Și aici spun că dacă tragem la răspundere statele uh, cu privire la ce au făcut și ce nu au făcut, e o metodă din aceasta, cu bățul și cu morcovul, dar uh, noi trebuie să oferim sprijin acelor state care trebuie să implementeze aceste recomandări specifice. Domnul Schroeder a spus, uh, a venit cu o sugestie interesantă într-unul din discursurile sale, că ar trebui să ne gândim să utilizăm bugetul uh, Uniunii Europene, cadrul financiar uh, multianual, ca un mijloc de a sprijini statele care au astfel de recomandări. Nu e ușor. Recomandările acestea sunt, prin natura lor, costisitoare, durează mult, însă dacă uh, vrem să obținem eficiența de care avem nevoie, ar trebui să ne, să ne gândim că bugetul ar putea să fie o modalitate de a ajuta aceste state să pună în aplicare um, acele recomandări. Este interesant uh, faptul că statele care au trecut prin cea mai mare uh, criză au acum uh, um, un nivel de creștere printre cele mai ridicate și statul meu este un astfel de exemplu. Există așadar exemple bune și dacă se aplică um, astfel de, de lucruri cu succes într-o stată, poate ar trebui să, fie, să se încerce copierea lor și în alte state prin stimulare, nu prin constrângere. Și um, de asemenea, sunt de acord cu uh, punctul 27 cu privire la investițiile private. În Statele Unite, investițiile private reprezintă 75% din uh, um, proiectele de amploare, pe când la noi uh, sectorul public este cel care joacă un rol important și ne trebuie cele private. Last speaker, Patrick Mulțumim. Ultimul uh, vorbitor, Patrick O'Flynn, după care o să-i dăm uh, cuvântul lui raportor pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Aici avem de-a face cu um, avertizări Uh, sunt toate avertizările uh, celor care s-au opus abordării Uniunii Europene. Vedem ce se întâmplă când uh, politica monetară și economică sunt decise la un anumit nivel. Ce m-a surprins în mod deosebit a fost alineatul 21, care e aproape amuzant. Spune că uh, încurajează statele membre să um, depășească opoziția politică internă pentru a-și moderniza economiile, uh, sistemul de, sigură, de asigurări sociale și de sănătate. Este vorba de democrație acum. Normal că uh, guvernele din uh, statele acestea au o sarcină dificilă, dar au trebuit să treacă prin uh, alegeri și noi, Uniunea Europeană, nu avem niciun mecanism de punere în aplicare a politicilor necesare pentru a, a da o coerență politicilor europene și la nivel de state membre mai apare și uh, riscul moral. Statele care nu au uh, proceduri uh, și care nu se comportă responsabil și care până la urmă nu suferă, nu sunt trase la răspundere pentru această lipsă de responsabilitate. Ne trebuie Um, o clarificare a nivelurilor la care se iau astfel de măsuri european sau național. nu există la nivel european suficientă solidaritate socială pentru a se impune acest lucru de la nivel european așadar, că, așadar singura cale democratică este um, reîntoarcerea la nivelul național pentru că se știe că există diferențe foarte mari între statele din sudul zonei euro și germania în germania există uh, Uh, expertiza, mm, relațiile industriale bune și așa mai departe. Um, iar celelalte state trebuie să, își uh, poată deprecia moneda uh, față de cea a Germaniei ca să-și poată proteja economia. Mai mulți oameni au menționat alineatul 1 cu privire la faptul că a început redresarea. Probabil că chiar și autorul ar vrea să se Uh, să corecteze această formulare, mai ales în lumina ultimelor date. Nu există nicio recuperare și nu va exista una până nu se dezmembrelează Uniunea Europeană. Are cuvântul raportorul domnul De Bacher. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, uh, eu sunt om de știință și Uh, a mai existat un mare om de știință olandez care avea același optimism și aș vrea să văd acest lucru reflectat în raportul meu. Nu trebuie să fie un pom de Crăciun. Mulți dintre colegii mei au menționat lucruri care nu au apărut în raport și nu în detaliu. Cred că putem uh, lucra cu raportorul din umbrii pentru a vedea dacă este nevoie de mai multe detalii decât cele menționate, dar am uh, vrut să evit un pom de Crăciun de 20 de pagini în care toată lumea să poată băga toate lucrurile și să spunem că e un raport bun, dar supraîncărcat. Uh, cele mai multe uh, remarci au fost pozitive din ce am observat. Aș vrea să subliniez câteva lucruri uh, și poate chiar să dau răspuns unor lucruri. Evident, dezbaterea va avea loc între raportorii din umbră și apoi ne vom întâlni din nou și vom discuta unele dintre soluțiile de compromis. Uh, unul dintre aspectele fundamentale este cel legate de uh, reformele structurale și dezbaterea dacă există prea multă sau prea puțină austerity austeritate, prea sau prea puțină consolidare fiscală, cerem prea mult de la țări când le cerem să-și uh, pună în aplicare uh, reforme în sistemul bancar și așa mai departe. Dacă ați ascultat bine uh, discursul lui Draghi, nu ultimul discurs, și toate remarcile pe care le a făcut în ultimele câteva luni, concluzia mea este foarte clară. Sunt două lucruri care nu vor rezolva această criză și nu vor ajuta la rezolvarea ei. Nu putem să dăm bani pentru a ieși din această criză, nu putem tipări bani și nu putem face prin cheltuieli. Aceste lucruri sunt foarte clare și acesta este mesajul discursului lui Draghi. Este foarte clar un mesaj adresat politicienilor, guvernelor, șefilor de stat să-și asume responsabilitățile, să înceapă să implementeze reforme structurale și să facă Uniunea Europeană mai competitivă, mai deschisă, mai orientată către comerț decât este în ziua noastră. Asta este răspunsul nostru politic. Toată lumea din acest parlament care, por, care se îndepărtează de la acest lucru reprezintă o povară pentru viitoare următoarele generații și cred că aceasta este baza raportului meu și aș vrea să mențin acest punct central și am auzit foarte mult sprijin în uh, favoarea acestui lucru. Sigur, uh, aceasta va fi și o chestiune de uh, a fost o remarcă care a venit de la Verzi, care este bună. Într-adevăr, uh, avem ultimele cifre. Raportul a fost prezentat deja în iulie și avem niște cifre noi. Uh, vom uh, adopta lucruri noi din alte rapoarte și privind cifrele pe care tocmai le-am primit, avem o listă întreagă de rapoarte pe care, la care facem referință în și nu vom intra în detalii nici în privința uh, concluziilor specifice ale acestor rapoarte. Cred că concluziile sunt suficiente. Sunt și foarte multe alte remarce care au fost făcute și abia aștept dezbatere. Nu voi putea da toate detaliile, dar cred că mi-am exprimat foarte clar punctul de vedere și mulți au sprijinit acest punct de vedere din multe grupuri, dar în cei din urmă uh, Uh, anumite lucruri, anumite comentarii vor fi incluse și sunt convins că vom avea o majoritate în favoarea raportului final și un compromis pozitiv. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, uh, vă dau programul, deci termenul limită pentru amendamente este 8 septembrie o să încercăm să amânăm până la miezul nopții perioada limită, pentru că avem probleme de traducere. Va trebui să avem o dezbatere privind uh, amendamentele pe 22-23 septembrie. Pe 7 octombrie va avea loc votul și uh, pe 2 octombrie va exista și o întâlnire plenară. Vă mulțumesc foarte mult. Ne întâlnim mâine la ora 9 cu președintele Eurogrupului, domnul Disselbow, pentru dialogul nostru economic. Mulțumesc!